We have uh, this morning two... În această dimineață avem două documente de lucru pe ordinea de zi. Îmi pare rău că începem atât de târziu, dar am avut mai multe chestiuni de discutat la reuniunea coordonatorilor. Deci, primul punct este documentul de lucru numărul 6, Economia și Industria Europeană în confruntarea cu provocările schimbărilor climatice a fost scris de către Bas Eichhout, care ne va prezenta acum documentul și după aceea vom avea ocazia să îl și discutăm. Deci, te rog să iei cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc uh, olandeză pentru că aceasta este limba mea maternă și deci mi-e mai ușor. Vă rog să vă pregătiți să vă puneți căștile. Dank wel, voorzitter. Uh, het paper gaat duidelijk, is duidelijk bedoeld om de discussie over de economische crisis... Acest document este destinat să extindă punctul cel central al discuției despre criză, dat fiind că vor fi și alte crize în viitor. Și deci trebuie să fie inclusă și criza ecologică, pentru că există nu doar criza financiară, ci și criza alimentară și criza lipsei de apă. Și, de exemplu, o criză a metalelor, care sunt și ele din ce în ce mai greu de găsit. Trebuie să examinăm toate crizele potențiale pentru următoarele decenii, pentru că uh, e clar că ne îndreptăm către o populație mondială de 9 miliarde și trebuie să le asigurăm creșterea și prosperitatea. Toate, toate aceste persoane vor avea nevoie de alimente, vor avea nevoie de îmbrăcăminte și Trebuie să le oferim tot ce au nevoie. Nu putem să ne gândim la o populație de 9 miliarde și să ne închipuim că nu vor avea nevoie de resurse. Prin modelul de consum de până acum am uh, supra-solicitat planeta. Și nu e vorba doar de energie, pentru că acum foarte des uh, ne gândim la energie și spunem că aici este adevărata problemă și că trebuie să folosim uh, energia mai eficient și să avem o economie cu mai puțin consum de carbon. Dar, de fapt, abordarea noastră trebuie să fie mult mai extinsă, pentru că sunt și alte probleme, de exemplu, insuficiența apei. Terenul destinat producției agricole este și el insuficient, mai ales dacă dorim să menținem biodiversitatea. Astfel se uh, va micșora din ce în ce mai mult terenul disponibil pentru producția agricolă. Deci sunt foarte multe crize și foarte multe lipsuri și nu, acesta nu este doar un discurs al verzilor. Știu că eu sunt de la verzi, dar nu e vorba de asta, e vorba de mult mai mult, e vorba și de tensiuni geopolitice la nivel mondial. Și acestea încep să se vadă atunci când terenurile sunt din ce în ce mai puține, când apa este din ce în ce mai puțină și toate acestea se vor accentua pe viitor. Anumite metale sunt folosite, de exemplu, și la producția de laptopuri și la producția de mobilă și 95% din aceste lucruri vin din China. Dacă vom uh, folosi din ce în ce mai multe produse din acestea, va însemna că suntem din ce în ce mai dependenți de economii din alte părți ale lumii. Uniunea Europeană trebuie să se gândească bine dacă vrea să fie autosuficientă în uh, domeniul uh, anumitor resurse și materiale de producție. Va trebui să ne drămuim cu grijă resursele naturale. Sigur că trebuie făcute anumite alegeri politice aici și trebuie să studiem uh, ceea ce promit anumiți lideri și să vedem dacă ne vor, uh, îndrept, ne vor face să ne îndreptăm către stabilitate și durabilitate va trebui să folosim cu mult mai multă măsură resursele naturale. Cred că trebuie să uh, reușim să rămânem competitivi chiar și cu toate aceste dezavantaje, dar nu trebuie să punem doar o nuanță de verde în politicile noastre atunci când vorbim de durabilitate, de uh, eficiență energetică și schimbări climatice. E mult mai mult de atât și e mult mai important pentru economia noastră. Nu se poate ca lucrurile să rămână până acum și să fie puțin, puțin colorate în verde. Trebuie să facem mult mai multe schimbări. După cum vedeți în raportul meu, am vorbit despre o utilizare eficientă a resurselor, adică despre o economie care necesită o contribuție mai mică, o resurse mai puține la început. Astfel, și trebuie cu aceste resurse mai puține să ducem la producție mai mare și la un consum mai eficient. Trebuie ca toate aceste lucruri să fie făcute mai eficient și trebuie să ne drămuim cu mult mai multă inteligență resursele naturale, să folosim mai puțin. Aceasta trebuie să fie o schimbare fundamentală în abordarea noastră a economiei. Despre asta e vorba în raportul meu. Am folosit o formulă dincolo de PIB și cred că așa trebuie să ne ocupăm de criză. În ceea ce privește uh, reacțiile la raport, uh, eu am făcut propuneri practice și am uh, construit o argumentație care demonstrează că trebuie să avem o altfel de abordare. De exemplu, Sistemul European de Comercializare a Cotelor de Emisii. Acesta a avut din start obiectivul de a oferi stimulente clare de piață pentru reducerea emisiilor de CO2. Și iar uh, de-a lungul timpului, în practică, s-a ajuns să nu se uh, afecteze, să nu fie afectate prețurile, așa cum ne așteptam noi. Și asta în ciuda eforturilor noastre nu am stabilit obiective clare și acum prețul este de între 10 și 20 de dolari pe tonă la uh, carbon și nu e suficient, dar mecanismele pieței trebuie să ne ajute să obținem inovație și să ne pregătim viitorul comun. Deci, în ceea ce privește sistemul de comercializare a cotelor de emisie, trebuie să ne asigurăm că prețul este stabilit și că sunt stimulente de piață care atrag investițiile și inovațiile. Eficiența energetică este un alt subiect important în ceea ce privește politice. Eficiența energetică va fi esențială. Trebuie să folosim mai puțină energie, deschizând astfel noi porți pentru noi întreprinderi care investesc în tehnologii cu consum mai redus de energie. Dar trebuie și aici să existe obiective obligatorii ca să fie clar pentru cei din exterior că noi, atunci când ne stabilim un obiectiv, suntem cât se poate de serioși și cred că trebuie să fie clar, trebuie să fim proactivi aici. De aceea avem nevoie de obiective obligatorii de eficiență energetică, pentru că acestea influențează sistemul de impozitare. Trebuie să existe o răsplată uh, fiscală pentru a menține presiunea aceasta de imperative ecologice. Este nevoie de toate aceste presiuni și criza aceasta este un moment bun ca să facem o schimbare majoră. Și cred că este esențial să fim consecvenți. Mai departe, domnule președinte, în concluzie trebuie să vă spun că am uh, extins în mod deliberat uh, esenția, ideea esențială a raportului și nucleul raportului. E mult mai mult decât uh, uh provocările schimbărilor climatice. Trebuie să nu uităm că nu-i vorba doar de energie, este influențată și apa, și resursele alimentare și trebuie să avem o abordare care să le includă pe toate și asta va implica anumite alegeri politice. Eu am încercat să arăt care sunt opțiunile. Trebuie să arătăm că noi în Europa suntem în frunte, că suntem în primele linii ale acestui joc ale, sau ale acestei lupte. Trebuie să ținem pasul cu partenerii noștri cel puțin și cred că este esențial pentru noi să fim în prima linie și să nu fugim în coada Plutonului încercând să-i prindem, să prindem pe ceilalți. Asta a fost introducerea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare. invit acum pe colegi să adreseze întrebări și să facă observații. Pervanș. Merci beaucoup, merci de... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această contribuție. Avem câteodată impresia că aceste chestiuni nu suntem în centrul crizei economice și cu toate acestea este clar că trebuie să fie incluse atât în diagnostic cât și în strategia pe care o propune pentru a ieși din criză. Când se abordează aceste chestiuni, simt întotdeauna nevoia să vorbesc despre noi, pentru că înainte de criză, atunci când Uniunea Europeană în martie 2007 a definit ceea ce este în centrul strategiei sale, cei 420, Uniunea Europeană a făcut un diagnostic foarte bun al modelului său de dezvoltare. Dificultatea pe care o întrevăd eu este de a vedea dacă concluziile care au fost desprinse de pe urma acestui diagnostic și de pe urma acestei strategii au fost concluziile cele bune. Și cred că aici poate aduce raportul nostru o contribuție importantă, pentru că ceea ce s-a făcut până acum a fost să se elaboreze pachetul legislativ climă-energie, care definește cadrul pieței interne în acest domeniu. Ceea ce lipsește sunt investițiile directe, într-un context în care știm cât de mare este datoria publică a statelor membre și dacă vrem cu adevărat să atingem aceste obiective, avem nevoie de investiții și Uniunea Europeană trebuie să joace rolul prin eurobonduri și alte mecanisme pe care le-am menționat deja. Cred că există deja o serie de proiecte în care intervenția directă a Uniunii Europene ar putea fi foarte utilă. Cercetarea și dezvoltarea, bineînțeles, dar și crearea unei uh, rețele interconectate electrice, care este o adevărată provocare. Și știm foarte bine ce se întâmplă când lăsăm totul în seama statelor și companiilor. Durează ani de zile, e nevoie de un mediator. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, trebuie să fie responsabile cu definirea unei astfel de strategii. În ceea ce privește prețul, cred că e o chestiune care trebuie abordată, pentru că prețul trebuie să fie stimulativ pentru a permite investițiile, trebuie să descurajeze consumul și trebuie să fie corect pentru a nu duce la sărăcie energetică. Și pentru a atinge toate aceste obiective trebuie să se reglementeze prețul energiei. Și uh, va trebui să examinăm îndeaproape această chestiune în viitorul apropiat. Aș vrea să mai menționez două idei prima idee, aș vrea să vorbesc despre reacția noastră la o idee vehiculată destul de des și anume că un european ar trebui să poată negocia aprovizionările cu țările terțe. Uniunea comunitate a energiei a trebuit să negocieze aprovizionările cu gaz, cu petrol, cu Rusia și nu fiecare țară în parte. Și a doua idee și ultima, am vorbit puțin și cu colegii despre asta, îmi spun că dacă într-adevăr ne îndreptăm spre o schimbare a modurilor de uh, consum al energiei și de producție, avem nevoie și de o analiză nu doar în ceea ce privește procentul din PNB, ci și de o analiză care să țină cont de ceilalți, ceilalți indicatori, indicatorii la care lucrează Joseph Stiglitz, de exemplu, pentru a contribui cu adevărat la dezbaterea publică asupra acestei chestiuni. Aceasta a fost contribuția mea. Pieti Gainen. Mulțumesc foarte mult pentru munca excelentă. Aș vrea să subliniez câteva dintre elementele care se desprind din acest raport. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre acest mecanism de fixare a prețurilor. Știm foarte bine că ce anume are un impact asupra prețurilor energiei regenerabile, corbunelui și așa mai departe. Nu atât subvențiile. Putem să elaborăm legislație și cred că trebuie să revenim la acest instrument. Mm, piața nu poate fi singura uh, care să stabilească prețurile. Dacă vrem ca prețurile să fie corecte pentru cărbune sau pentru emisiile de dioxid de carbon, emisiile trebuie să fie limitate sau trebuie să fie reglementate printr-o directivă. Și în felul acesta va exista un mecanism și piața va găsi cele mai ieftine mijloace pentru a atinge obiectivul fixat prin legislație. Deci eu, unul, aș fi pentru crearea unui cadru de reglementare. Cred că este important să stabilim limite în ceea ce privește resursele naturale în ceea ce privește emisiile și produsele care ajung pe piața internă. În felul acesta creăm și condiții echitabile pentru companii. și uh, evităm relocările. În ceea ce privește stabilirea prețurilor, cred că trebuie să facem referire la buget și la sistemul de subvenții. Sectorul cărbunelui este foarte subvenționat. se subvenționează de patru ori mai mult uh, față de uh, prețul ce poate fi obținut prin licitări. Stoparea subvențiilor ar uh, duce la inovații și oricum statele membre au probleme de îndatorare. Și apoi ar mai fi problema impozitării și cum anume stimulăm dezvoltarea de noi tehnologii. Și aici aș vrea să menționez parteneriatele public-privat, pentru că resursele publice nu sunt suficiente și trebuie să ne întrebăm cum stimulăm investițiile private există, de exemplu, fondurile private. Ce s-ar întâmpla dacă am uh, acorda fonduri europene care să se adaugă să se adauge la resursele naționale. Și ce s-ar întâmpla dacă aceste resurse ar, ajuns, ar ajunge în aceste fonduri? Și, în sfârșit, o ultimă remarcă. Aș vrea să mă întorc la eforturile pe care le putem întreprinde împreună cu companiile și comunitatea științifică și să leg aceste eforturi de strategia 2020, pentru că tare mă tem că sunt cuvinte frumoase, dar nu sunt și aplicate și Misiunea noastră este să vedem cum putem ieși din această criză a resurselor pe calea reglementărilor și prin instituirea unor mecanisme de finanțare pentru a ieși din uh, dificultate. Mulțumesc! Thank you very much, Chairman, for the possibility to speak here. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori și eu să vorbesc cu domnul raportor despre două lucruri. În primul rând, din câte știu eu, acest sistem de comercializare a cotelor de emisii nu a început în Uniunea Europeană, nu s-a oprit în Uniunea Europeană, se va termina prin 2012. Ce avem acum, ce este în vigoare, este uh, sistemul post-Kyoto de comercializare a cotelor de emisii, uh, care se folosește între state și nu sunt multe, dar există tranzacții la care statele sunt participante. Știm, de exemplu, că sunt tranzacții între Ungaria, Japonia, Letonia și Austria sau alte țări. Aceste prețuri se stabilesc printr-un acord direct prin uh, procedeul post-Kyoto. Deci, când vorbim despre schimbarea sistemului european de comercializare a cotelor de emisie, eu uh, nu sunt optimist, ca să spun așa, pentru că, în primul rând, trebuie să fie stabilit sistemul existent. Și sistemul existent a fost creat în decembrie 2008. Eu am participat la reuniunea respectivă și știu că opt state au luptat pentru Uh, circunstanțe specifice în care 10% din aceste cote de emisii să fie acordate fără uh, licitație. Și dacă am începe să vindem totul prin licitație, ar însemna că trebuie să se schimbe decizia existentă. Până când nu începe să funcționeze acest sistem în 2012, eu uh, nu aș fi pentru modificarea sistemului, modificarea unui sistem nou care nici măcar nu a început să funcționeze. Și în al doilea rând, eu nu înțeleg cum s-ar putea reglementa prețul, pentru că, în mod normal, după acest sistem, există un preț de început la licitație și dacă vine altcineva să cumpere cotele din afara Uniunii Europene, prețul crește și sunt de acord cu raportorul în privința faptului că prețul inițial trebuie să fie mai mare, dar uh, altceva nu se poate face. De aceea v-aș ruga uh, să nu scriem că vom stabili noi prețul, pentru că se face o licitație și, în general, cred că ar fi mai bine să accelerăm modul în care acest sistem adoptat va funcționa în Uniunea Europeană și să nu începem să-l schimbăm până când nu începe să existe în viața reală. Vă mulțumesc. Da, domnule președinte, am două chestiuni de spus, zice domnul Engel. În primul rând, întotdeauna se spune cu hotărâre și forță și convingere că economia viitorului va fi verde și pe mine nu încetează să mă uimească acest lucru. Eu uh, nu sunt neapărat foarte convins. Uh, am puține dubii în legătură cu această economie verde, dar am dubii puternice în privința capacității ei de a înlocui tot ceea ce există acum – și până la urmă, sigur că se pot crea uh, noi uh, locuri sub această etichetă verde, se pot genera noi activități verzi. Dar eu nu sunt complet convins că această dimensiune verde a economiei este menită să uh, înlocuiască chiar și uh, substanțial uh, tot ce există în economia pe care o cunoaștem astăzi. Și de aceea nu știu dacă este rezonabil să ne prefacem că ne-am putea uh, transpune într-o logică verde a economiei. Când a, acum în Europa și în America de Nord și în anumite părți ale Asiei nu se poate, mă îndoiesc puternic că s-ar putea face în alte părți ale lumii. Cel puțin nu într-o perioadă de timp rezonabilă. Și celălalt element e ceva ce am mai spus deja, care mă interesează foarte tare, dar din păcate doar la nivel filozofic, pentru că mi se pare că foarte puține persoane vor să poarte un dialog cu mine pe această temă. Este vorba de noțiunea de dincolo de PIB. Deci, tema creșterii cantitative potențiale zero, pe baza căreia ansamblul comunității europene ar fi totuși capabilă să prospere. Știm cu toții că ratele de creștere pe care le-am uh, trăit în statele noastre, dar și la nivel global în ultimii ani, nu vor mai fi atinse în anii ce urmează. Și știm și ce înseamnă asta, ce consecințe vor fi asupra sistemelor de asigurare socială și finanțarea acestora. Și deci, de aici se pune întrebarea, și care cred eu că trebuie să fie pusă neapărat, dacă nu ar fi nevoie de o logică economică, unui echilibru care să nu se limiteze la o creștere cantitativă puternică, tocmai pentru a răspunde acestor necesități de uh, acoperire socială. În acest domeniu, mi se pare că ne-am uh, că am făcut prea puține cercetări până acum, mai ales dat fiind că va urma o lungă perioadă de creștere slabă, cantitativ slabă în această parte a lumii și că, în cadrul acestei tendințe, sistemele noastre de asigurări sociale vor fi puse la încercare. Deci, eu aș dori ca acest aspect să joace un rol iminent, ca să spun așa, în concluziile noastre referitoare la perioada post-criză, cu toate că post-criză poate să se îndepărteze, dat fiind ce se întâmplă acum. Mulțumesc. Gunnar. Thank you very much, Mr. Chairman, and thanks. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această prezentare. Unii dintre dumneavoastră cred că nu sprijin nevoia unei noi politici de uh, agrare. Cred și antevorbitorul a menționat această frază post-criză. Cred că trebuie să fim conștienți că nu suntem mai într-o perioadă de după criză, ci ă, intrăm într-o etapă nouă pentru care trebuie să fim pregătiți. O perioadă de dezvoltare economică de 30 de ani este în urmă. A existat o creștere remarcabilă. Au fost 30 de ani de evoluție surprinzătoare. Și dacă acest document ar fi fost scris acum 30 de ani, ar fi putut fi inspirat în mare măsură uh, de Clubul de la Roma, care a prezis că va exista o reducere a majorității materiei prime. Multe dintre ele ar fi fost uh, terminate. A fost, uh, ar fi fost mai degrabă o viziune neagră a acelei perioade. Lucrurile au evoluat astfel. Am văzut introducerea semiconductorilor, am văzut introducerea noilor materii prime care au schimbat logica unei mari, mari părți a economiei și, de asemenea, noi uh, resurse energetice au intrat pe piață. Și este clar că acești ultimi 30 de ani au uh, reprezentat pentru uh, mulți un nou mediu și o nouă conjunctură. Oamenii au trăit într-o uh, conjunctură de prosperitate. Creșterea economică a fost una mare. Au existat modificări foarte mari în ceea ce privește și demnitatea umană și situația oamenilor. Au existat o serie de oportunități în ceea ce privește protecția mediului și în prezent putem să vedem, în ceea ce privește sursele de energie, că au apărut o serie de noi surse de energie. Unele dintre ele pot fi folosite și exploatate mai mult. Iar prezumția că va fi o reducere a resurselor, a materiei prime, este cât se poate de adevărată, așa cum era și acum 30 de ani. Raportorul a menționat uh, reducerea solului, a terenurilor. Cu aceasta nu sunt de acord, pentru că avem terenuri multe la nivel mondial. Eu nu cred că acestea se vor reduce. Doar că nu toate terenurile sunt utilizate în scopuri agrare. Însă am putea face acest lucru pentru că criza alimentară ar putea astfel gestionată mai bine și de asemenea am putea face față mai bine um, biodiversității și am putea folosi bioenergiile. În felul acesta s-ar obține o creștere în zone uh, ale lumii în care oamenii trăiesc în continuare în sărăcie. Hai să luăm ca exemplu Africa, mari părți din Africa se află în această situație. Deci cred că avem nevoie de o perspectivă asupra timpului mai bună și de asemenea trebuie să observăm că uh, vor exista noi posibilități. De aceea este important să avem grijă cu um, subvențiile la diferite tipuri, așa cum a spus cineva înainte, pentru că dacă folosim prea multe subvenții, am putea minimiza evoluțiile. Trebuie de asemenea să fim atenți în ceea ce privește propunerile de taxe de diferite, tipuri, de diferite tipuri. Pentru că dacă vrem ca lumea să investească mai mult și dacă vrem ca uh, zonele sărace să beneficieze de mai multe investiții, atunci să ne întrebăm de ce să stabilim taxe suplimentare, pentru că asta însemna să devenim mai scumpi la nivel mondial și capitalul să fie mai puțin în anumite părți ale lumii. Noi am oprit această dezvoltare pe care o urmărim de atâția ani. Deci cred că trebuie să avem o altă perspectivă asupra timpului, domnule președinte. Six. Mulțumesc. Mai există șase persoane care doresc să ia cuvântul. O voi citi pentru ca toată lumea să știe când îi vine rândul. Domnul Weigel, apoi domnul Hübner, doamna Sari, Sven Giegold, domnul Huntis și Thomas Mann. Domnul Weigel are cuvântul mai întâi. Thank you, Mr. Chairman. I, I... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că mă fascinează culoarea verde a acestui raport. Sigur că e o culoare foarte plăcută și aș vrea să îl felicit pe raportor și pentru structura raportului, pentru că cred că se întrevăd multe posibilități de elaborare de politici în acest domeniu. Aș vrea să îi adresez câteva întrebări. În primul rând, am impresia că există oarecare ipocrizie în a vorbi despre sursele de energie fără a menționa energia atomică. În toate țările europene există un fel de acord uh, informal în privința faptului că nu mai discutăm despre această chestiune. Or, este o sursă de energie importantă pentru multe țări. În țara mea, o treime din energie este asigurată de uh, centralele nucleare. Cred că ar trebui să ne asumăm riscul și să abordăm și această chestiune la modul foarte concret. A doua întrebare pe care voiam să o pun. Eu, unul, aș pune mai mult accentul pe apă, problema penuriei de apă. Putem să vorbim despre unde anume se pot uh, găsi terenuri, materii prime, însă resursele de apă cunoscute sunt uh, unice și este neîndoielnic că problemele sunt uh, mari nu doar pentru Africa, ci și pentru zone extinse din Asia și din alte părți ale lumii. De aceea, cred că ar fi trebuit să fi spunem, să, să fi spus ceva mai multe despre problema apei. Danuța Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Când mă gândesc la motivele pentru care avem nevoie de creștere economică favorabilă climei, îmi vin în minte mai multe motive. În primul rând, avem nevoie de condiții de viață mai bune pentru noi și pentru copiii noștri și, în al doilea rând, trebuie să ne pregătim cu toții pentru instaurarea deplină a economiei globale și pentru piețe globale cu mm, și mai mulți consumatori. Există însă un element care lipsește în mod surprinzător. Trebuie să ținem cont de faptul că schimbările climatice au un impact asimetric din punct de vedere teritorial. Autoritățile locale și regionale vor trebui, deci, să fie foarte implicate și știm foarte bine că bătălia se va da în orașe. De aceea nu cred că răspunsul trebuie să vină de departe atunci când uh, seceta, problemele de accesibilitate și așa mai departe apar pe plan local. Și dacă ne gândim la industrie, toate industriile care se confruntă cu dificultăți sunt concentrate puternic teritorial. Trebuie să ținem cont, deci, de asimetria impactului și de asimetria capacității de reacție la acest impact. Schimbările climatice vor uh, crește probabil disparitățile de nivel de dezvoltare și vor crea noi disparități. Știm de asemenea că autoritățile locale au uh, puteri uh, diferite, însă dacă ne uităm la procesul de luare a deciziilor publice, constatăm că deciziile luate de autorități au un efect direct asupra mediului înconjurător. De exemplu, deciziile cu privire la folosirea tehnologiilor ecologice, uh, deciziile cu privire la clădiri sau cu privire la reciclarea deșeurilor, transportul rural, utilizarea terenurilor, toate aceste decizii au un efect foarte puternic. Nu pun la îndoială necesitatea acțiunilor la nivel național, european și global, dar cred că nivelul local contează foarte mult mai ales atunci când vine vorba despre cauzele schimbărilor climatice. Ar trebui să fim conștienți că fără bugete locale și regionale care să reflecte prioritățile acestea, politicile noastre și cadrele legislative s-ar putea să nu fie eficace. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Consari tätä tulevaa raporttia, kun sitten joskus arvioidaan, niin varmasti... Mulțumesc! Acest raport uh, va mai fi evaluat uh, și ulterior și un criteriu de care se va ține cont în această evaluare va fi dacă se găsește ceva în el care să deschidă perspective pentru viitor și să spună care sunt crizele care ne mai așteaptă pe viitor. Colegul nostru care a vorbit înainte a spus că avem suficiente terenuri care ne stau la dispoziție. Este adevărat, însă întrebarea care se pune este de ce în prezent țările arabe bogate, Rusia, cumpără terenuri din Rusia. Iar răspunsul este terenul este un mijloc de speculă. Și acest lucru poate să ducă la un, uh, la o bulă economică, la un balon economic. Dacă este să ne concentrăm asupra crizei, sigur, aceasta reprezintă un element important al textului pe care îl avem în față. În ceea ce privește dimensiunea ecologică, este un aspect important, însă nu putem să ne întoarcem la vechile proceduri și să ne bazăm pe acestea, ci trebuie să privim mereu înspre viitor, să vedem ce aduce acesta cu sine. Noile tehnologii. Pentru că este vorba despre faptul că acum 20 de ani industria hârtiei era de o anumită natură și se solicita creșterea. Însă în acest raport ar fi fost poate mai bine să se discute mai concret despre ce înseamnă această creștere ecologică pentru industrie. Cred că aceasta ar fi o politică energetică mai inteligentă, o politică mai inteligentă a industriei auto. Noi avem nevoie de viziuni în acest text. În ceea ce privește erupția vulcanului din Islanda, sigur că a fost o catastrofă și un indiciu în acest sens că se pot, în, un indiciu în sensul că se pot întâmpla foarte multe. De aceea aș spune că noi ar trebui în Europa să reflectăm la toate aceste lucruri și să ne gândim la o renaștere a căilor ferate, de exemplu. Însă am impresia că se va întâmpla exact opusul. Noi trăim într-o lume îndatorată, banii nu sunt la dispoziție și, în ultimă instanță, se economisește tocmai la trenuri și transportul feroviar. Această dimensiune ecologică, această creștere economică, ecologică, noi avem nevoie de ceva mai multe elemente concrete pe care, care să se regăsească și aici, în text. Mulțumesc. this discussion here is... Cred că această discuție este absolut crucială în ceea ce privește tema îndeplinirii ideii principale a acestei comisii de criză și anume redactarea unui raport care să rezolve cu adevărat sentimentul de criză profundă și să ofere în același timp un fel de nouă convergență. Dacă reușim să acoperim lacunele pe care le constatăm în comisiile mai uh, profund legislative dintre care încearcă să împace interesele economiei cu interesele planetei. Și dacă noi vom reuși să împăcăm aceste interese și să le și încadrăm într-un cadru mai larg al crizei economice și a chestiunilor economice, cred că avem o șansă să uh, includem în același cadru și tensiunile sociale și avem o șansă să ajungem la un consens extins între diferitele grupuri din Parlament. Și de aceea cred că este foarte important să avem o dezbatere cât se poate de serioasă a acestor teme. Și de aceea aș vrea să mă refer la anumite chestiuni care s-au spus aici. Domnul Hökmark uh, vreau, domnule Hökmark, vreau să vă spun că cu 30 de ani în urmă, nimeni de la Vex nu ar fi putut să scrie un astfel de raport. premisele și concluziile acestui raport sunt foarte diferite de uh, tradițiile mișcării verzilor. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că, într-o oarecare măsură, uh, instrumentele menționate în acest raport pentru rezolvarea problemelor de mediu se bazează până la urmă pe convingerea puternică că piețele joacă un rol important în realizarea acestei schimbări. Și, în al doilea rând, este vorba și de asumarea unei poziții asupra acestei chestiuni uh, aproape religioase a creșterii în cadrul mișcării verzi, care nu e de fapt uh, ideologică. Nu poți să spui că creșterea e bună sau rea, dar în trecut verzii spuneau că nu vor uh, creștere. Noi spunem acum doar că PIB-ul nu este indicatorul cel mai bun pentru a măsura bunăstarea. Și de aceea spunem că trebuie să ne reducem uh, controlul asupra planetei sau uh, acest mod în care punem stăpânire pe planetă și o distrugem. Însă cât PIB corespunde acestora, uh, nu se menționează în raport și raportul face foarte bine că nu ia poziție pe această temă. Deci, eu cred că trebuie să facem o propunere care să corespundă cu obiectivul nostru clar de a proteja planeta și, în același timp, să poată fi acceptat de o, din punctul de vedere al unei poziții care tradiționalmente nu este poziția verzilor. Despre asta e vorba și de aceea vă invit ca dacă punem la îndoială rolul creșterii PIB-ului, și nu mai considerăm obiectivul principal, să facem mai bine să ne gândim dacă nu cumva ar fi și aceasta o posibilă poziție asupra căreia să cădem de acord, să stabilim că acesta nu e un obiectiv în sine și că uh, indicatorii de bunăstare nu sunt indicatorii de PIB și că în același timp să definim limite clare referitoare la uh, fol folosirea planetei în ceea ce privește posibilă dimensiunea economiei verzi, această întrebare ne duce la un alt aspect care este foarte important dacă dorim să acoperim aceste lacune posibile. Există anumite interpretări ale economiei verzi care sunt după cum urmează. Avem centrale de cărbune, avem centrale nucleare, avem mașini mari care poluează, avem consumul de carne tradițional și agricultura tradițională, și acum iată că există și o nouă sursă de creștere și deci peste toate astea punem niște mașini electrice pentru ecologiști, punem niște uh, feluri de mâncare vegetariene pentru ecologiști, mai adăugăm și niște industrii chimice bazate pe resurse regenerabile și gata, avem o nouă sursă de creștere. Dar nu e așa. Pe baza asta nu putem atinge convergența pentru că planeta tot va fi distrusă de vechile forme de industrie. Și nu asta vrem. Noi vrem ca vechile forme distrugătoare de industrie și de consum să fie înlocuite printr-un mod de consum care să corespundă cu nevoile planetei și în același timp să ocrotească și bunăstarea cetățenilor. Și acest lucru ar putea chiar să reprezinte și o creștere netă a PIB-ului și o creștere netă a locurilor de muncă. E foarte posibil și pe baza aceasta putem să fim de acord. Și încă un lucru la care vreau să mă refer pe scurt. Unii ar putea spune că clubul de la Roma e greșit și ați spus și dumneavoastră ceva uh, legată de posibilitatea ca resursele să se termine. Da, aveți dreptate, e posibil. E posibil ca spiritul de invenție și creativitatea umană să găsească întotdeauna înlocuitori pentru uh, ceea ce este pe sfârșite. Dar este un pariu, nu e nimic sigur, pentru că nu știm dacă în locul acestor resurse uh, împuținate vom găsi soluții de înlocuire. Am văzut în timpul crizei că anumite piețe au avut dificultăți și că s-au creat probleme economice. Acest lucru e acceptat acum și de BCE și de foarte multe agenții și de institute de cercetare care cercetează acum această uh, calitate a resurselor de a se termina. Și dacă pentru resursele cheie nu va exista o înlocuire bună, ca economist și fiind călăuzit de principiul precauției, Trebuie să vă spun că este nevoie de eficiență în uh, utilizarea resurselor pe care le avem. Deci eu vreau să vă invit ca în această dezbatere să luați totul cât se poate de în serios și să încercăm cu toții să uh, găsim punți între ideologiile tradiționale ca să ajungem la o convergență, pentru că altfel va fi foarte greu ca această comisie să poată spune că a reușit să îndeplinească ceva care depășește tradițiile ideologice. Colegul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să-i mulțumim raportorului pentru această muncă foarte serioasă pe care a făcut-o, pentru că ne amintește, printre altele, la două puncte cu care eu sunt de acord. În primul rând, ne amintește că criza prin care am trecut nu este numai una economică și financiară, ci că are și o dimensiune ecologică, de mediu și, de asemenea, că este o criză energetică și a alimentelor. Vorbim, deci, aici despre o abordare mai cuprinzătoare și cred că, pornind de la acest fundal, trebuie să uh, discutăm și despre măsurile pentru depășirea crizei. În al doilea rând, raportorul uh, subliniază și ne amintește faptul că creșterea nu înseamnă numai uh, PIB, ci că creșterea și bunăstarea veritabilă trece peste cifrele pure. Câteodată, cifrele pot însemna bogăție, însă aceasta este numai aparentă, pentru că există foarte mulți care sunt în continuare săraci. Iată situația Greciei și de aceea sunt de acord cu acest punct din raport. Însă, <clears throat> uh, vorbim aici despre o imagine amestecată. Energia nucleară. Ne întrebăm, ține și ea despre propunerile, de propunerile pe care dorim să le mai discutăm, pentru că am observat că se dorește și a se discuta despre această uh, posibilitate. Este o o variantă de soluție curată. Eu cred că o asemenea abordare ar fi greșită. O intervenție a spus, da, noi avem uh, o producție mare și de aceea trecem la um, cu producție de um, produse modificat genetic. Noi um, trăim din energia nucleară, de aceea o susținem. Nu cred că putem proceda așa. Cred că acest subiect trebuie abordat cât se poate de cuprinzător și în viitorul uh, apropiat și în continuare. Și cred de asemenea că este o abordare bună. Trebuie să abordăm lucrurile în mod coprinzător. În al doilea rând vreau să abordez două puncte care au fost menționate în raport și în felul acesta și închei intervenția mea. În primul rând uh, mă refer la um, sistemul de comercializare a cotelor de emisie. Există multe semne de întrebare în uh, acest context trebuie să ne întrebăm dacă acest sistem este într-adevăr eficient și performant și, în al doilea rând, trebuie să ne întrebăm în ce măsură efectele acestuia sunt bune. Um, dorim să avem un sistem mai sever, uh, niște măsuri mai severe sau nu. Pentru că în loc să facem uh, și să luăm aceste măsuri, am creat o nouă piață pe care poate să înflorească specula în continuare. Și de aceea îmi pun mari semne de întrebare. Este într-adevăr eficient acest sistem? Pentru că mă întreb, poluarea scade într-adevăr prin introducerea acestui sistem? Apoi, sistemul european de comercializare a cotelor de emisie este criticat de către raportor, însă, în principiu, s-a acceptat această idee și anume că vorbim despre o comercializare. Aș fi vrut să aflu mai multe din partea raportorului vis-a-vis -vis de această idee. Apoi, în ceea ce privește măsurile de finanțare. Și pentru a vorbit despre o modificare tehnologică, o restructurare tehnologică la întreprinderi. Cred că accentul trebuie pus pe fondurile structurale, pe uh, bugetele publice, însă nu ar trebui să împovărăm mai tare întreprinderile care oricum au o, o, uh, creează o poluare foarte mare în prezent. Mulțumesc. Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește pe domnul Gigold și pe ceilalți care au discutat despre protecția mediului, trebuie să spunem că um, protecția mediului nu mai este un domeniu discutat numai despre vers ci toate celelalte grupuri parlamentare, partidele, au interiorizat acest subiect și este bine că s-a întâmplat acest lucru pentru că trăim în asemenea timpuri. Noi um, încheiem tot felul de coaliții în prezent și cred că necesitatea de a ne asuma răspunderea, de a gândi pe termen lung, de a ne gândi la politici de durabilitate și de a discuta despre aceasta, aceste lucruri au fost recunoscute în toate sectoarele și cred că sunt câteva nuanțe um, între care distingem, însă în principiu suntem de acord cu aceleași poziții. Trebuie să ne întrebăm ce se poate face acum și ce se poate face pe viitor trebuie să vedem ce putem decide în urma dezbaterilor ideologice și să spunem că trebuie să câștigăm timp. Cred că acest raport este un element stimulant uh, și cred de asemenea că și economia financiară și criza socială pe care o avem uh, sunt incluse ca dimensiuni. Avem o criză a alimentelor, uh, avem și alte elemente despre care trebuie să vorbim, cum ar fi politica internă, politica Um, în domeniul transporturilor, deci ar trebui să acoperim toate aceste domenii și să ne concentrăm. Pervanș Perez nu va avea o viață ușoară, va trebui să integreze tot felul de documente în acest raport, un raport despre care se poate spune că la sfârșit vom avea rezultate concrete. Însă, anumite puncte mi se par corecte. Se spune că trebuie să abordăm și tema finan... în ce măsură este finanțabilă energia din Europa. Noi uh, am felicitat raportoarea pentru acest uh, rezultat și uh, cred că este un raport bun, însă pe de altă parte trebuie să abordăm toate elementele, trebuie să ne gândim la aspectele financiare pentru a depăși schimbările climatice, pentru a le putea gestiona. Um, nu trebuie să vorbim doar despre un element decorativ, ci trebuie să trecem la fapte, așa cum a spus și cancelarul german, astfel încât strategia UE 2020 să fie respectată. Mie mi se pare că toate statele membre trebuie să-și urmeze propriul drum și trebuie să avem o soluție europeană comună. Acest lucru este important, pentru că noi toți vom profita de aceste măsuri bune de protecție a mediului, pentru că avem o industrie puternică a mediului. Și acesta este un uh, stimul important pe care îl aducem în, pe piață, um, sau au și alte aspecte, cum ar fi taxa pe carbon, dacă aceste taxe vor fi ridicate, atunci ele trebuie, uh, acest lucru trebuie făcut în domeniile relevante, în cele energetice. Eu nu sunt de acord cu toate domeniile, cum ar fi uh, Fondul uh, Structural European și Fondul de Ajustare a Globalizare. Trebuie să facem o distinție clară între aceste fonduri și trebuie să ne gândim că aceste fonduri dau ocazia angajaților să ia anumite măsuri. Eu doresc o abordare proactivă pentru a putea modifica lucrurile într-un sens bun. Trebuie să facem ceva și să nu atragem atragem atenția numai asupra sectoarelor ecologice, pentru că este vorba despre o implicare a tuturor domeniilor. Noi cer din Comisia de Ocupare cunoaștem această dezbatere intensă și mă bucur că avem la îndemână o măsură importantă în baza căreia putem spune că, spune că Europa, folosindu-se de date importante, poate să miște lucrurile într-o direcție pozitivă. Sunt abordări bune, însă trebuie să stabilim prioritățile și accentul într-un mod corect. Pervanș va fi cu siguranță provocată în acest sens. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all of you for your contributions to this. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la această dezbatere. Aș vrea să încep prin a spune că nu este un uh, raport al clubului de la Roma. Acela a fost un raport foarte diferit Aici uh, vorbesc despre inovație, vorbesc despre piață, vorbesc despre foarte multe lucruri care constituie o nouă tendință și o economie nouă. Sunt din Partidul Verzilor, însă uh, Asta este doar o coincidență. Acest document nu este doar un document verde, este un document care aspiră la o nouă economie și sper că putem ajunge la un compromis, la o viziune comună. Unii dintre dumneavoastră au fost surprinși de uh, latura ecologică a documentului, însă ăsta sunt, dacă mă pot exprima așa. Mă întorc la Clubul de la Roma pentru că vă recomand să citiți documentul din 2001. Autorul a abordat această chestiune și concluzia sa era următoarea. A făcut uh, pronosticuri energetice foarte puternice. A arătat că Uh, se epuizează resursele de petrol și ceea ce au prevăzut ei s-a adeverit. Sigur că clubul de la Roma poate fi folosit pentru foarte multe argumente, însă cred că ar trebui folosit, uh, um, folosit uh, raportul și după. În ceea ce privește perspectiva temporală, sunt de acord. Însă cea mai mare problemă este că dacă doar piețele sunt cele însăcinate să dezvolte um, o economie sustenabilă, verde, cum vreți să-i spuneți, Problema este că piețele răspund de obicei cea prea târziu. Vor exista stimulente, va exista inovare și inovarea este soluția la multe probleme, însă întrebarea este dacă nu vor interveni prea târziu și de aceea cred că e nevoie de politici pentru a accelera procesul, pentru că dacă așteptăm piețele, chiar cu stimulentele potrivite legate de prețuri, vom ajunge la un impas și scopul este să evităm acest impas. Și tocmai pentru că perspectiva temporală este atât de importantă, am scris acest raport. În ceea ce privește problema terenurilor, am uh, făcut uh, niște studii, niște uh, investigații înainte de a deveni parlamentar. 40% din terenurile folosite sunt folosite în agricultură. 20% nu pot fi folosite în agricultură. 30% sunt acoperite de păduri. Deci dacă ne uităm la disponibilitatea terenurilor, ne dăm seama că ea nu este atât de mare. Trebuie să creștem productivitatea, însă cum anume? Nu întâmplător, anumite țări cumpără terenuri în țări în curs de dezvoltare. Își dau seama că va exista o, o penurie de terenuri și de asta aviditatea de terenuri. Însă întrebarea este cum putem crește productivitatea. Sigur că aici intervine încă o dată inovația, însă ce mă îngrijorează pe mine este că dacă creștem productivitatea doar folosind uh, îngrășăminte, fertilizatori, Uh, vom deveni dependenți de um, combustibilii fosili, având în vedere că prețul îngrășămintelor depinde de prețul petrolului. Deci trebuie să fim foarte atenți și atunci când uh, suntem întrebați de ce suntem siguri că economia ecologică va fi, viitor, va fi viitorul, este pentru că investim într-o energie, într-o economie care economisește resursele. China este lider în domeniul energiei uh, solare, va deveni lider și în domeniul energiei eoliene. China investește în domeniu și întrebarea mea este dacă vrem să fim uh, actori uh, de rangul al doilea sau dacă vrem să fim lideri în acest domeniu. Vrem să fim uh, codași în urma Chinei sau Statelor Unite sau vrem să fim uh, pionieri? Și uh, de ce nu am dat exemple mai concrete, ei bine, nu aveam foarte mult spațiu la dispoziție, însă sunt multe exemple și, și industriile solicită aceste politici, pentru că ele spun, dați-ne politici clare, transparente, ca să știm spre ce ne îndreptăm și apoi putem să luăm și măsurile necesare, însă cer legiuitorilor politici clare. Acestea sunt politicile pe care le solicită și pot să dau exemple de sectoare economice care solicită astfel de politici, însă a trebuit să mă limitez la numărul de pagini uh, pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, m-a ajutat. Nu este un hobby uh, această preocupare ecologică pentru mine, cred că este viitorul. Mulțumesc cu aceasta încheiem prima parte și trecem imediat la documentul de lucru numărul 7, aceasta mm, se referă la guvernanța globală, politica monetară internațională și abordarea dezechilibrilor la nivel mondial, inclusiv chestiunea paradisurilor fiscale. Acest document a fost uh, întocmit de Kay Swinburne și ea este invitată acum să ne introducă în această dezbatere. Thank you, Mr. Chairman, and many of you... Mulțumesc, domnule președinte. După cum vă dați seama, și mie mi-a fost greu să mă limitez la șapte pagini, având în vedere că subiectul este atât de complex și aș fi putut să scriu câte o carte pentru fiecare dintre cele trei subiecte. Însă cei care sunt uh, interesați trebuie să știe că există și o versiune mai lungă. Dacă doriți uh, și aveți timp uh, la dispoziție, puteți să primiți documentul complet. Cei trei factori care au contribuit la criza actuală sunt dezechilibrele globale, guvernanța și politica monetară. Și scopul raportului este de a examina efectele acestor factori și de a propune măsuri pentru a consolida sistemul. Sigur că nu doar acești trei factori au contribuit, ci mulți alți factori au uh, contribuit la dezechilibrarea situației politicile bugetare în multe țări, deficiențele agențiilor de rating, precum și uh, faptul că ne-am bazat prea mult pe modelele matematice. ar fi fost greu de întocmit o analiză ex ante înaintea crizei și, după cum vedem, există asimetrii în sistemul de monitorizare care au dus la eșecul sistemului în ultimii ani. Criza creditelor a fost prima criză a globalizării. A fost atribuită globalizării atât în ceea ce privește cauzele cât și efectele și am considerat că este important să vedem care este perspectiva istorică. În 1995, China a aderat la Organizația Mondială a Comerțului. Surplusul de deficitului curent, surplusul um, de cont curent a crescut uh, foarte mult. Majoritatea economiilor au uh, folosit ratele la vedere ca fiind singurul mecanism pentru a lupta împotriva inflației acesta se baza pe un coș de produse în fiecare economie. În anii 80, în Statele Unite și în alte țări, uh, au fost vizate agregatele monetare. Politica monetară a fost așadar un factor important care a dus la crearea acestei crize. În 1997, o criză financiară a afectat uh, țările asiatice. În 1998, uh, o criză a capitalurilor, care ar fi trebuit să anticipeze această criză. A fost o criză a globalizării mult mai redusă, însă anticipa ceea ce urma poziții în uh, piețe, pe piețe nefavorabile, și alte elemente care sunt similare cu elementele crizei actuale. În 1999 s-a introdus euro și uh, anumite țări care întruneau condițiile de convergență, Grecia sau Irlanda, de exemplu, s-au bucurat de uh, dobânzi reduse. Acestea sunt țările din zona euro care sunt cele mai expuse la criza financiară la ora actuală din cauza dezechilibrelor din economiile naționale. Există și alte elemente care alcătuiesc contextul în care a apărut criza, însă dacă mă refer la dezechilibrele globale, trebuie să definim dezechilibrul. Cuvântul trimite la o asimetrie nedorită și la o deturnare de la o stare de stabilitate. Și trebuie să facem distinția între dezechilibrele periculoase și cele benigne. Dezechilibrele la scară mică există pe toate piețele și sunt arbitrate de participanții la piață. Efectele lor sunt uh, trecătoare și uh, sunt uh, surprinse de modelele matematice. Există dezechilibre în Marea Britanie care se bazează prea mult pe sectorul financiar. De asemenea, există um, o predominanță a exporturilor în China. Uh, nivelul datoriei în Statele Unite reprezintă un alt dezechilibru. Deficitele bugetare și surplusurile bugetare duc de asemenea la dezechilibre. Aceste dezechilibre au un impact asupra capacității țărilor de a reacționa la criză. Aș spune că excepția este surplusul Chinei și uh, deficitul Statelor Unite, precum și Uh, surplusurile care se acumulează în țările exportatoare de petrol. Aceste dezechilibre nu sunt inofensive și au avut un impact major asupra evoluțiilor din ultimii ani. Un alt dezechilibru important este pe bilanțul instituțiilor financiare care au fost salvate. Un uh, dezechilibru este uh, absența diversificării Aș vrea să vă explic de ce aceste bănci de investiție au cauzat probleme. Începând cu anii 90, a existat o explozie a fuziunilor, pentru că dimensiunea era considerată esențială în mediul globalizat. Trebuia să se acorde servicii unei baze de clienți uh, globale și, de asemenea, era nevoie de furnizarea de produse și servicii uh, Um, clienților mari. Toate acestea au jucat un rol în uh, încurajarea fuziunilor în sectorul bancar. De asemenea, au existat presiuni pentru achiziționarea întreprinderilor mici și companiile mari au trebuit să găsească oportunități pentru a-și menține creșterea profiturilor. Piața deri produselor derivate nu exista cu câțiva ani înainte. Toate instituțiile financiare și-au dezvoltat uh, instrumentele derivate. Instituțiile de management au fost acuzate că nu au înțeles riscul existent. Aceste instituții nu ar fi putut uh, înțelege însă toate modelele matematice și toate detaliile, însă ar fi trebuit să înțeleagă efectul acestui amestec de absența reglementării, um, ce, um, criterii de capital minim reduse, uh, precum și efectele bilanțiere. la ora respectivă nu s-a putut uh, men, uh, menține uh, profitul. Această diversificare inter și intra-întreprindere a fost o forță foarte importantă în dezvoltarea crizei. Am să vă vorbesc acum de dezechilibrul dintre excedentul de, concurent al, de cont curent al Chinei și uh, deficitul Statelor Unite. Acest dezechilibru s-a dovedit a fi o problemă majoră. La nivel global, econ, uh, economiile și creditele sunt un joc cu sumă zero, prin definiție. Trebuie să se uh, folosească cele mai bune șanse de a investi în termen de profit și în ultimii ani, investițiile acestea au uh, crescut în China și în țările exportatoare de uh, petrol și a crescut și excedentul de cont curent. Și uh, toate aceste excedente de cont curent și politicile care se ocupă de ele sunt bine cunoscute. În China era vorba de o creștere a importurilor și a exporturilor pe cheltuiala consumului intern. Un sistem de asigurări și de asemenea redistribuirea uh, poverii fiscale între persoanele fizice și cele juridice și de asemenea protecția drepturilor omului au fost uh, tot atâtea stimulente de, uh, pentru economii. În mod similar se consideră și că cursul renminbi este ținut la un nivel scăzut în mod artificial, ceea ce denaturează comerțul mondial, dar nu cred că uh, s-ar echilibra comerțul mondial dacă, doar, dacă nu ar crește consumul intern în China. Presiunile interne sunt considerate de către autoritățile chineze un preț ce merită plătit și discuțiile acestea sunt pentru noi destul de uh, filozofice și nu reprezintă neapărat uh, măsuri concrete. O altă sursă de excedent au fost țările exportatoare de petrol. Toate aceste țări au în comun nivelul scăzut al consumului intern și sisteme de securitate socială subdezvoltate. Astfel, se stimulează impulsul de a, de a face economii. Principala valută de rezervă este dolarul american, iar uh, prețul petrolului este și el stabilit tot în funcție de dolar. Astfel, există un stimulent de a deține economii în uh, dolari americani. De, deci așa, deficitul american a devenit o problemă serioasă. În loc să fie folosite pentru investiții și portofoliu, fluxurile de economii străine au fost utilizate pentru a uh, finanța împrumuturile guvernamentale, corporatiste și personale. Statele Unite au trecut de la un excedent bugetar echilibrat sau instabil la deficite record. Și emiterea de uh, obligațiuni de stat pentru a finanța acest deficit nu a dus la o creștere a ratelor dobânzii, ci mai degrabă la o descreștere din cauza cumpărării de produse de tezaur de către China. Efectele secundare asupra datorilor companiilor și consumatorilor s-au extins, au dus la o la nivel mondial a consecințelor. Piața uh, datorilor guvernamentale din America este cea mai complexă din lume și reprezintă deci un plasament firesc pentru un investitor cu aversiune la risc. Toate acestea ă, ne fac să ne întrebăm dacă impozitarea joacă un rol în toate acestea. Cumpărarea de datorii a fost destul de atractivă și ă, din păcate, nu a existat un efect de reechilibrare prin emiterea de uh, obligațiuni de stat. Cerințele de capital, uh, bazarea pe un model de risc și uh, cumpărarea de capital au dus la dezechilibre. La fel și economiile care au fost folosite pentru a cumpăra acțiuni. Deci, uh, creditele ieftine au uh, contribuit la uh, dezvoltarea industriei acțiunilor private. Deci, nu trebuie să ne ocupăm doar de capitalurile mari, ci și de asimetria soluțiilor disponibile. Și deci, a, în acest context, aș spune că impozitarea a avut un uh, impact asupra crizei. Mm, am studiat uh, impozitarea economiilor și nu am găsit o legătură evidentă. Îmi cer scuze, nu mai am voce. Paradisurile fiscale există pentru că acolo există un echilibru al uh, impozitelor. Și de aceea nu se consideră că toate aceste vehicule speciale uh, au fost uh, instrumente în crearea problemelor. În ceea ce privește politicile de management, În uh, foarte multe țări s-a întâmplat ca uh, ratele dobânzii să fie păstrate la niveluri prea mici, prea mult timp. Și uh, asta s-a întâmplat mai ales în uh, economiile bazate pe sectoarele financiare acestea nu au fost suficient de puternice ca să împiedice circulația activelor, mai ales în zona euro. Deci, politica este necesară, dar nu suficientă pentru a asigura stabilitatea prețurilor. Alți indicatori, cum ar fi uh, cursul de schimb și uh, obiectivele referitoare la acesta, ne arată că trebuie să avem ratele dobânzii mai clare și să ne ocupăm de uh, obiective clare. Am să sar aici peste o bucată de text și am să trec la problemele ce țin de guvernanță. Cred că avem o problemă legată de guvernarea corporațiilor și o problemă în statele membre în ceea ce privește ă, procentul de 6% din PIB și stabilirea acestui raport chiar înainte de criză. Politica de management din Uniunea Europeană nu este un instrument destul de bun pentru a rezolva probleme cum sunt bulele de active și dezechilibrele din sectoarele financiare. Trebuie să recunoaștem efectul de destabilizare al acestor factori și este important ca orice fel de indicatori și de recomandări să țină cont de toate acestea. De asemenea, se recunoaște că statele membre au uh, niște politici de uh, provizionare dinamică, dar acestea nu au fost pe deplin uh, utile în contextul crizei. Prea adesea, cadrul reglementativ se consideră că este un set de condiții obligatorii și că întreprinderile sunt forțate să opereze în acest cadru. Industria se schimbă rapid, de exemplu, în sectorul financiar și aici este nevoie de principii mai mult decât de reguli și e nevoie și de sancțiuni în caz de nerespectare. Nu trebuie ca um, companiile americane care activează nereglementat pe piața europeană să mai continue să o facă. Colegiile de supraveghetori trebuie să funcționeze mai eficient la nivel global imediat. Propunerile politice actuale nu au uh, examinat suficient în funcție de modele matematice uh, toate aceste instituții. Au devenit disponibile noi canale de finanțare însă nu au fost neapărat eficiente în aceste momente de criză. Și am să mă opresc acum și am să vă rog să uh, faceți și dumneavoastră comentarii și să puneți întrebări, pentru că situația este foarte complexă și mă interesează foarte mult ce cred alții. Uh, Mulțumesc, Kay. Cinci deputați doresc să ia cuvântul. Îi voi citi pe aceștia. Vom începe cu doamna raportor, Parvanș Berez, urmează Ole Schmidt, domnul Sanchez Pesedo, doamna Alvarez și domnul Engel. Pervanș, te rog, ai cuvântul. Merci, je dois dire que je suis très impré... Mulțumesc. Sunt foarte impresionată de calitatea analizei făcute de colega noastră Kay Swinburne pentru că acoperă cu competență toate elementele și pot spune de pe acum că unele dintre aceste elemente ar trebui să fie reluate și inclusă, incluse în acest raport. Ați subliniat pe bună dreptate că dincolo de dezechilibrele globale și, în general, de elementele pe care le-ați menționat, există și alți factori. Cererea internă, inclusiv în Uniunea Europeană, este un element de care trebuie să se țină cont. Ați uh, vorbit despre faptul că există dezechilibre bune și proaste. Când vorbim despre dezechilibre globale, fiecare se gândește imediat la China și Statele Unite cuplul China în Statele Unite. Ori, dacă acest cuplu a permit dezvoltarea Chinei, China a ieșit din sărăcie, nimeni nu poate contesta faptul că aveam nevoie de o ajustare tectonică a plăcilor. Aveam nevoie de un moment în care China să uh, ajungă să profite de avantajele pieței. Problema este că acest proces s-a bazat pe mecanisme care au un potențial pervers și trebuie să ne uităm la raportul, uh, rapoartele Fondului Monetar Internațional, rapoartele băncii uh, și rapoartele de la uh, Basel. Acestea au identificat clar aceste mecanisme. Paul Jorion ne-a spus la un moment dat că ne-am putea imagina că americanii au căutat să-și financeze datoria în China. Ne putem imagina și de faptul că chinezii, uh, care au o viziune pe termen lung, erau perfect conștienți de capacitatea lor de a depăși la un moment dat uh, uh, economia americană și și-au dat seama că dacă a o creștere economică rapidă, intră într-un conflict economic cu Statele Unite și nu-și doreau acest lucru. Și atunci au uh, adoptat o strategie prin care interesele lor erau direct legate de interesele americane. Și asta au făcut cumpărând uh, bonurile de tezaur americane. Dificultatea este că, odată cu creșterea acestor dezechilibre globale, mecanismele de guvernanță globale nu s-au adaptat. Fondul Monetar Internațional a intervenit în Franța în 1969, în Marea Britanie în 1976, însă femeiul n-a putut niciodată interveni în ceea ce privește China sau Statele Unite. Instanțele de guvernanță globală, sistemele de alertă precoce pe care le adoptasem după al doilea război mondial, nu au făcut față creșterii acestor dezechilibre. Câteva observații acum legate de elementele pe care le-ați menționat. Ați vorbit despre modelele matematice și uh, președintele a dorit să particip la o întâlnire cu experți, experți francezi, care reflectă la normele, standardele contabile. Nu o să vă spun tot ceea ce am discutat cu ei, însă o să vă spun ce m-a frapat cel mai mult. Președintele SS, care a fost uh, instituit, uh, um, care a fost numit, a schimbat termenii de referință pentru a trece de la valoarea justă la valoarea istorică. nu mă uh, cereți toate detaliile teoretice, însă vă spun ce mi s-a părut cel mai important în acest uh, schimb de opinii. La sfârșitul secolului XIX, matematicienii plecau de la ideea că distribuirea mm, incertitudinilor este aceeași ca și distribuirea erorilor. și ca atare nu există niciun motiv pentru a uh, ține cont mai ales de incertitudini. Și tocmai pe baza valorii juste se face standardizarea contabilă. După marea criză, deci uh, prin anii 1920, matematicienii au recunoscut că această teorie nu este exactă și economiștii nu au acceptat-o niciodată. Ei au continuat să lucreze pe baza unui model care era considerat ca fiind neverificat chiar și de către uh, matematicieni. Luarea în calcul a incertitudinii în standardizarea contabilă este în centrul preocupărilor legate de uh, standardizarea contabilă. Nu vom rezolva această problemă în raport, însă cred că în raport ar trebui să menționăm faptul că această chestiune trebuie să fie analizată încă o dată. Nu parlamentarii vor găsi soluții, însă trebuie să menționăm că există foarte multe incertitudini legate de chestiunea aceasta a valorii juste. În ceea ce privește ideea că trebuie să descurajăm o fiscalitate care ar fi favorabilă îndatorării mai degrabă decât uh, emiterii de titluri de acțiune, Cred că putem prelua ideea. În ceea ce privește consumul intern în China, sper că dacă mergem acolo, vom putea să discutăm în detaliu, pentru că crearea unui sistem de pensii în China este la fel de importantă ca și reforma sistemului de sănătate în Statele Unite, pentru că va contribui la reducerea dezechilibrului global. Și un ultim punct. Nu vă va surprinde că nu sunt de acord cu concluziile dumneavoastră în ce privește paradisurile fiscale. Pentru că au existat uh, mode, s-au arătat cu degetul uh, bonusurile, paradisurile fiscale, pentru că trebuia găsit un țap ispășitor. Problema e că există probleme cu funcționarea sistemului monetar internațional, pentru că aceste paradisuri fiscale adăpostesc bani care scapă ciclului de redistribuire în țările în care ar trebui să fie localizați acești bani și autorizează crearea de produse care scapă uh, monitorizării și regulilor de bun simț care sunt elaborate în locurile în care produsele acestea ajung și unde sunt uh, uh, distribuite. În, acest, în această privință, deci, nu sunt de acord, însă sunt de acord cu restul ideilor care cred că ar trebui să figureze în raport. Oli Schmidt. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și mie mi se pare un subiect foarte interesant, este foarte interesant să citești acest document, însă este interesant atunci când îți regăsești propriile gânduri reflectate într-un document, poate chiar mai bine formulate. Interpretarea mea și cred că prima dintre acestea, de fapt, concluzia principală care reiese de la Case Winburn este că avem nevoie de mai multă cooperare, nu numai la nivel de Europa, ci la nivel global. Și interpretarea mea este că avem nevoie de o Uniune Europeană mai puternică. Și sper că după alegerile de săptămâna viitoare, chiar și Regatul Unit, nu numai Case Winburn, dar și Regatul Unit în calitate de stat, va putea să se alăture acestor forțe. Cred că undeva în document trebuie să avem exprimat o serie de discuții, o un fel de discuție și anume ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 sau 30 de ani a fost uh, o evoluție pozitivă. Lumea, atunci când eram eu un tânăr student, am menționat asta și înainte, nu se mai, nu mai există acum oamenii nu mai mor de foame cum mureau înainte. Mulți, prea mulți oameni, mai ales în țările africane, mai mor încă de foame. Însă, s-au făcut atât de multe progrese, au existat atâtea avantaje ale acestor politici și acest lucru trebuie menționat. Pentru că și asta înseamnă globalizarea. Și din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte important, mai ales în această perioadă când cineva spune că ar trebui să fim mai naționaliști. Anumite partide politice din Uniunea Europeană câștigă procente transmițând acest mesaj politic. Câteva observații succinte. Este foarte bine că China depinde de Statele Unite și Statele Unite depind de China. Este un paradox că chinezii au permis americanilor să <laughs> invadeze Irakul și au plătit pentru război, dar asta este altceva. Pentru consumatorii americani a fost foarte util să se uh, reducă prețurile. A fost o situație de win-win pentru ambele părți. De asemenea, este foarte interesant faptul că menționați aici că politica monetară, de fapt, nu-l numiți pe domnul Greensman, dar uh, în 99 uh, Comisia Econ a fost și acesta și când domnul Trișe venea la audieri, acesta era criticat întotdeauna referitor la politica sa. Era întrebat de ce nu privești uh, politica domnului Greensman, pentru că el este cel care le știe pe toate. Eu nu eram atunci, pentru că eram în uh, lagerul german, însă este bine să ne amintim de aceste lucruri și N-a trecut atât de mult timp de atunci. Și observ că anumite persoane care erau atunci uh, mai sunt și acum în sală. De aceea cred că este o observație interesantă. Și de asemenea, interesantă este observația că spuneți că în urma acestei politici monetare au trebuit să fie dezvoltate noi instrumente financiare. Nu cred că am realizat acest lucru atunci când am criticat, când am criticat pe Trichet. Și Trichet a spus întotdeauna și Doisenberg la fel. Puteți să ne explicați aceste noi instrumente? Nu, nu într-adevăr. Nici măcar băncile centrale nu au reușit să facă acest lucru cu adevărat. După cum observați, există o legătură mereu între toate cele. Din punctul meu de vedere, poate că ați făcut acest lucru, însă salariile creditele um, proaste care au fost oferite pe piața creditelor subprime au părut de la o rădăcină cât se poate de simplă. Și când ne, întâlnim cu acest, când ne vom întâlni cu acești sanatori și când vom merge acolo, cred că ar trebui să ne amintim că unii dintre aceștia au fost cei care au forțat dezvoltarea acestei piețe subprime și au transformat-o într-una atât de agresivă, au ajutat la acest lucru. Cred că ar trebui să ne amintim și acest lucru, să nu-l neglijăm, pentru că cred că McCain este unul dintre cei care au criticat această tendință. Nu cred că actualul președinte a făcut-o. Și ați menționat un alt aspect interesant, documentul femeii în ceea ce privește inflația. Cred că Strascani a spus că acesta este un document personal sau cam așa ceva. Însă, atunci când folosiți aici anumite argumente și dezbateți ideea, credeți într-adevăr că este o idee bună? Pentru că eu provin dintr-o uh, țară în care valuta s-a depreciat de atâtea ori încât și nu mai putem să ne bazăm pe ea. Stabilitatea este una dintre pietrele de hotar la noi. Și cred că aceasta este o idee foarte periculoasă. Nu știu dacă asta vreți să spuneți într-adevăr, însă documentul femeii indică că ar trebui să um, mai există și alte obiective. Creditele și unul dintre uh, criteriile de la Maastricht. Credeți că ar trebui să avem uh, un plafon de îndatorare pentru fiecare țară în parte? Ar fi acest lucru ceva inteligent? Pentru că eu ezit în această privință. Și acesta este un lucru foarte important uh, în uh, cadrul politicii monetare. Cred că acest lucru trebuie explicat mai în profunzime, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar permiteți-mi să conchid spunând că nu cred că ar trebui să fiu de acord cu ce uh, spune ESR, dar uh, Me, perhaps. <laughs> Sanchez Presedo. Cu ce spune ECR-ul? Gracias, eh, presidente. Yo quisiera también comenzar por eh, felicitar a, a la ponente. Me parece que es un documento excelente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe raportoare pentru acest document excelent, care merge în sensul eh, cel bun. Am trei observații. În primul rând în legătură cu guvernanța, în al doilea rând în legătură cu politica monetară și apoi cu dezechilibrele monetare în încheiere. În primul rând, guvernanța. Vedeți ce se face la ora actuală. Guvernanța e un mod de a aborda problemele. În ultimele zile am constatat că Consiliul European, Ecofin și Banca Centrală s-au declarat încrezători în ceea ce privește acțiunile întreprinse de guvernul grec, care Uh, se pare că vor reuși să repună Grecia pe roate, ceea ce e bine pentru zona euro. Însă agențiile de rating nu au uh, împărtășit și ele această încredere. Și iată că avem într-adevăr o problemă, o problemă de credit. Agențiile de rating nu au încredere în ceea ce spun uh, instituțiile europene, în ce spune ul și așa mai departe. Și Trebuie să constatăm, în ciuda acestui fapt, că agențiile de rating continuă să joace un rol foarte important. În consecință, avem de-a face cu niște entități cu scop lucrativ. Aceste entități pot oare să influențeze într-o măsură atât de mare sistemul de rating? Pentru că, până la urmă, e vorba de un adevărat pariu asta reprezintă sistemul de rating. Putem oare să ne permitem asta, dat fiind ce este în joc, date fiind interesele? Cred că trebuie să analizăm puțin acest subiect. În al doilea rând, sectorul public în relație cu sectorul privat. Concurența e un lucru bun. Dar știți că concurența presupune că unul trebuie să-i învingă pe ceilalți. Dacă ești în urmă, nu e bine. Dacă ești prea prudent, riști să uh, tragi ponoasele la un moment dat și poate că ar trebui să reclementăm acest lucru aici. În cele din urmă, politica monetară. Bretton Woods a fost un acord foarte important, un acord monetar și comercial. Un acord monetar cu un sistem unic, se dorea să se echilibreze cei care aveau excedent cu cei care aveau deficit. Cam aceeași abordare pe care am urmărit-o și noi acum. Însă Bretton Woods a creat, la Bretton Woods s-a creat un sistem în jurul dolarului și al altor monede. Și China face și ea cam același lucru, pentru că moneda sa este legată de dolar. Și, de fapt, și prin acest sistem a putut fi și Europa reconstruită. Deci, cred că putem vorbi de un acord monetar cu caracter multilateral. Și pentru a realiza acest lucru avem nevoie de cooperare economică. Apoi, avem o piață mai integrată, cu o politică monetară mai integrată, dar eu cred că trebuie să facem și mai mult în domeniul monetar. Acum, în legătură cu dezechilibrele globale. Activele financiare și creșterea acestora în raport cu creșterea economică nu e chiar același lucru. Există active care cresc de trei ori și jumătate față de creșterea lor reală și noi plătim pentru asta acum. Acestea sunt uh, niște costuri pentru care va trebui să plătim cu toții. Poate că ar trebui să mizăm pe ceea ce avem și să nu mizăm pe ceea ce va urma în viitor. Avem cu adevărat nevoie de un sistem care să contribuie la dezvoltarea economiei reale. Și vreau să fac și aici o mică observație. Avem un pact de creștere și de stabilitate în Europa. Un pact care încearcă să facă ordine în finanțele publice. Iar criza actuală ne demonstrează că, de fapt, finanțele publice și cele private reprezintă două sisteme care comunică între ele ca niște vase comunicante. Cred că chestiunea finanțelor publice trebuie să fie abordată în mod mult mai extins și sistemul de guvernanță să fie și el mult mai extins. Domnul Alvarez, doamna Alvarez. Agradecer a la ponente su informe. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest, raportoare pentru acest document. Ea a muncit din greu pentru a ajunge la aceste concluzii care sunt foarte interesante și care demarează dezbaterea. Trebuie acum să vedem ce consecințe au toate aceste chestiuni. Și mă gândesc mai ales la eventualele limite legate de inflație sau de ceea ce se propune în legătură cu uh, inadecvarea sistemului. Aș dori să insist asupra două puncte menționate de raportoare. Primul punct a fost uh, menționat întreagăt. E vorba de taxa pe operațiuni financiare. Raportoarea se întreabă cât de utilă ar fi o astfel de taxă, dacă obiectivul este să se uh, limiteze anumite comportamente pe piețele financiare. poate că în acest raport vom ajunge la concluzia că această taxă are diferite obiective. Nu neapărat în acest document, dar cred că trebuie să insistăm asupra acestui aspect pentru că este vorba de o taxă ce permite uh, câștigarea de venituri ce vor da mai multă autonomie financiară Uniunii Europene. Această taxă va permite să se dezvolte o o uh, politică proprie. Și această taxă are obiectivul ca sectorul financiar să contribuie la uh, despăgubirile pentru consecințele negative ale crizei financiare. Deci este o taxă orientată spre viitor. Apoi, nu trebuie să se mai facă operațiuni speculative, trebuie să se facă mai degrabă operațiuni pe termen lung. Și uh, această taxă are și o funcție de informare, adică uh, ea presupune o transparență în analizarea piețelor financiare. Și deci, contribuția acestei taxe este foarte importantă. Un alt aspect care a fost menționat, dar care trebuie să fie pus mai mult în evidență, este vorba de combaterea paradisurilor fiscale. Nu există aici nici urmă de îndoială și a spus-o și Pervanș. Aceste paradisuri stau la baza opacității. Sunt paradisuri care fac ca veniturile fiscale să fie subminate, veniturile statelor membre, evident. Deci trebuie să combatem aceste paradisuri fiscale. Rainer. Thank you, Mr. Chairman. The, um, the part about the, about the tax havens today Mulțumesc, domnule președinte. Discuția despre uh, paradisurile fiscale și despre uh, centrele financiare um, cred că este bine reflectată în contribuția doamnei Kay Swinburne. Uh, poate că concluzia mea ține de faptul că vin din Luxemburg, însă în ceea ce privește substanța lucrurilor enunțate, în primul rând împărtășesc analiza conform căreia centrele financiare ar putea, dar paradisurile fiscale cu siguranță nu au nimic de a face cu cauzele și originea crizei. Putem vorbi despre centre financiare, putem vorbi despre New York sau Londra, dar nu despre Luxemburg. Nu putem vorbi despre Anguilla sau Man, Gibraltar, Gibraltar sau alte uh, zone care sunt zone de tranzit ale banilor. Și capitalul propriu, capital privat poate că tranzitează și titlurile de valoare, dar ele nu sunt create acolo. Produsul care a dus o, uh, lumea financiară la pământ a fost creat în altă parte. Și problema a fost una de reglementare. Și să știți că uh, munca noastră de reglementare este oarecum în urmă. Am impresia că Statele Unite, în prezent, au reușit cel puțin să păstreze uh, puțină vigoare în această reglementare și în crearea ei. Iar în Europa, noi nu am făcut încă acest lucru. Nici măcar marginal nu abordăm problemele pe care ar trebui să le abordăm și care trebuie să fie abordate. Și observ acest lucru și în zilele acestea pentru că nu un regulament mai bun va preveni ceea ce s-a întâmplat Greciei în prezent, ceea ce se va întâmpla mâine cu Portugalia și poimine cu Spania. Și dacă îi se va întâmpla Spania, îi se va întâmpla cu toată Europa, pentru că nu vom avea mijloacele necesare pentru a salva Spania. Acest lucru este cât se poate declar. Ceea ce se întâmplă în prezent, faptic, în țări mari, vom, ne va duce pe toți în jos și nu uh, ne vom prăbuși din cauza centralelor financiare sau ale paradisurilor fiscale, ci din cauza datoriilor de stat, din cauza speculațiilor și pentru că nu avem curajul să abordăm aceste lucruri. Întrebările la care trebuie să răspundem zilele acestea nu sunt care este o datorie rezonabilă. Sigur, și acest lucru poate juca un rol important, însă Japonia are o, o un plafon de îndatorare de 200% din PIB și nu este falimentară. Este o datorie internă care poate fi uh, care nu pune nicio problemă. Argentina, de exemplu, a avut probleme de multe ori, a, uh, s-a îndatorat cu 50% din uh, PIB. Letonia, acum câțiva ani, a avut probleme și nu avea o îndatorare atât de mare, nici măcar jumătate din cât ar fi putut să se îndatoreze. Deci nu putem vorbi despre un nivel obiectiv pe care să îl prescriem unei țări sau alteia. Însă există un lucru care este important. Ce se întâmplă cu Grecia? Da, sigur, o guvernare proastă la nesfârșit. Da, absolut. Însă Grecia, în mod teoretic, ar putea să iasă din această situație dacă piața nu ar face acest lucru imposibil. Dacă Grecia ar fi putut să-și înghețe situația la 1 ianuarie 2010 și să aplice politicile corecte, poate că ar fi ieșit din această situație uh, acum mai mulți într-un interval de mai mulți ani de timp, singur că acest lucru s-ar fi întâmplat în șase luni. Însă, dacă este să contemplăm lucrurile, uitându-ne doar la uh, datorie, trebuie să investim 50% din cheltuielile bugetare nu 50% din PIB, numai pentru că rata dobânzii uh, scade în urma speculațiilor sau crește. Și Europa ar putea să eșueze, pentru că ceea ce se întâmplă acum cu Grecia se va întâmpla și cu Portugalia și după aia cu Spania. Sau poate că se va întâmpla cu Irlanda. Poate cu Marea Britanie, cine știe. Sau alte state. Europa va înțelege că nu vom mai vorbi dacă doam, despre faptul dacă doamna Merkel este de acord să ofere 2 miliarde de euro pentru a salva o țară, ci vom constata că nu avem suficient de euro pentru a-i cheltui în acest sens. Așa încât mai bine să lăsăm deoparte paradisurile fiscale și să abordăm problemele care trebuie să fie abordate. Pentru că noi trebuie să reflectăm asupra comportamentului piețelor care este unul ciudat și care afectează viața și situația actuală. Dacă nu facem asta, nu cred că vom reuși să ieșim dintr-o situație în care ne aflăm în prezent. Mulțumesc! Sven Giegold. Uh, yes. So, um, first, thank you very much. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru acest document, ok? L-am citit cu mult interes mai ales că încearcă să iasă din tipare și să identifice și alte soluții. Mi-a plăcut faptul că ai arătat clar că bulele nu pot fi împiedicate prin politica monetară, pentru că mai există încă multe persoane și am auzit și membrii ai comisiei care spuneau că dacă vrem să evităm bulele, este suficient să creștem suficient dobânzile. Și în felul acesta nu mai uh, rămân foarte mulți bani în economia reală. Cred că E important de spus că aceasta nu este o soluție. Aș vrea să mă limitez la două chestiuni. Primul element, sursa acestei crize și macroeconomia. Cred că motivele principale nu includ un aspect – din cauza globalizării, proporția muncii în PIB a scăzut pe plan mondial și acest lucru a dus la creșterea inegalității. Pentru că dacă o proporție mai mare a bunurilor, a veniturilor se duce în uh, la pătura de sus a societății, aceasta are uh, tendința să economisească mai mult. Stânga politică uită adesea despre, de politica monetară și dreapta uită de inegalitate. Și uh, e ceva ce nu îmi place absolut deloc. Dacă ne gândim la această sursă a inegalității și dacă o vedem ca un fenomen global, ne dăm seama că impozitarea intră în joc, pentru că dacă problema este negocierea, puterea de negociere scăzută a forței de muncă din cauza globalizării, se poate institui un sistem de impozitare care să reechilibreze distribuirea. Și aici intervine concurența fiscală. Există concurență nu doar între diferitele locații geografice și dintre uh, lucrători pe plan internațional, ci și între sistemele fiscale care ar trebui să constituie cadrul economiei uh, de piață și fac parte din acest cadru în sensul german al cuvântului ordnungspolitik. Problema este că sistemul care ar trebui să corecteze deficiențele pieței nu poate fi elaborat în mod democratic. Este un sistem care intră el însuși în competiție și de aceea poate realiza uh, un număr limitat de obiective. Și aici ajung și la Luxemburg. Există motive macroeconomice foarte serioase Absența posibilității de a reechilibra creșterea inegalităților prin impozitare trebuie să fie o problemă rezolvată în Europa și pe plan internațional. Ce nu mi-a plăcut este că în document se spune că toate aceste aspecte nu pot fi abordate decât la nivel global și nu sunt de acord. Sigur că nivelul global trebuie avut în vedere și nu putem să adoptăm reglementări nenumărate doar în Europa. Însă în Europa se pot face multe pentru că piața de reglementat este destul de mare. De aceea, cred că din motive macroeconomice, o problemă sunt paradisurile fiscale și o altă problemă sunt crizele sociale. Această comisie nu este doar o comisie care investigează criza financiară, ci și criza socială și în analiza dumneavoastră nu v-ați referit la acest lucru. Un aspect cheie este să spunem că statele au responsabilitatea de a impozita și dacă bunurile, av avuția ajunge în paradisurile fiscale, nu este impozitată. Însă Știm foarte bine că efectul dobânzilor este foarte important. Dacă nu plătești 20 de ani și ești impozitat peste 20 de ani, ă, plătești ă, foarte mult. Deci, din motive ă, sociale, neimpozitarea veniturilor din capitaluri este o problemă foarte serioasă. De asemenea, faptul că legislația fiscală națională nu poate fi aplicată în anumite locuri. E o problemă mai ales dacă aperi suveranitatea eh, impozitării în, eh, în statele națiuni. Există așadar o incoerență de ordin eh, filozofic dacă am înțeles bine ce scrie partidul noastră în ceea ce privește politica economică. Pe de o parte, impozitarea este un drept național, pe de altă parte, se apără posibilitatea de a submina această posibilitate și de aceea cred că documentul are o deficiență care țină, ține de anumite convingeri. Vă mulțumesc. Un uh, invitat uh, cunoscut, uh, ni s-a alăturat, membru al Consiliului Executiv al Băncii Centrale Europene, va participa la un prânz cu coordonatorii și îi urăm bun venit în comisia noastră. Îi mulțumim că asistă la lucrările plenare ale comisiei noastre. Domnul Huntes este pe listă. Stau, chirie, proedre. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că am ascultat cu mare atenție introducerea făcută de raportoare și mi se pare că textul care ne-a fost transmis este foarte util. Vă promit că uh, îi voi acorda întreaga mea atenție și îl voi citi cu mare atenție. Aș fi de acord cu criticile din raport legate de modelele matematice care au, uh, după care s-au ghidat băncile în luarea deciziilor politice pe care le-au luat. Cred că dacă ne uităm la analiza făcută și la propunerile făcute, cred că uh, diagnosticul nu s-a făcut uh, pe concluzii. Vreau să vă spun foarte rapid o opinie alternativă. Două se îndepărtează de ce a spus doamna raportor. În primul rând, ea vorbește despre dezechilibre în economia mondială. Și uh, argumentația din text este că aceste dezechilibre sunt provocate de uh, politici greșite sau de antagonisme sau concurență între state. Eu cred că nu este așa. Mie mi se pare că dezechilibrele din economia uh, mondială sau din sistemul capitalist mondial sunt uh, provocate de alte cauze, sunt diferite, pentru că până la urmă avem capital, avem concurență. În, între granițele unei țări și dincolo de ele. Concurența creează locuri de muncă și uh, însă poate crea și uh, dezechilibre și până la urmă să se ajungă la o criză. De exemplu, excedentele din anumite state, din China, din Germania, acestea nu sunt provocate de uh, dumpingul salarial excesiv din aceste țări. Cred că trebuie să uh, studiem cu mare grijă cauzele dezechilibrelor. Am vorbit despre rate ale dobânzii uh, scăzute și ridicate și cred că se poate spune că ratele scăzute ale dobânzii au dus la bula proprietăților din Statele Unite și din alte părți. Dar uh, problema nu este oare că uh, băncile și speculatorii au știut că pot rămâne nepedepsiți și de aceea au luat-o pe această cale? Pentru că sectorul financiar a, s-a supraambalat la un moment dat și astfel s-au creat toate aceste efecte perverse ale uh, bulei creditului ipotecar, de exemplu. Deci, uh, trebuie să fim atenți la toate mecanismele și la regulile de bază care uh, susțin întregul sistem financiar. Și încă un domeniu în care nu sunt de acord cu raportoarea este uh, domeniul paradisurilor fiscale și modul în care sunt ele descrise în raport. Eu nu cred că ele au o contribuție atât de mare. Cred că există moduri de a reduce speculațiile și cred că acesta este unul din principalii factori care și-au adus contribuția pentru că am asistat la o creștere a sectorului financiar în uh, domenii în care nu ne așteptam. Și uh, acest lucru legat de impunitate a dus la această problemă și cred că de aici vin uh, toate problemele. Vorbim și despre o guvernanță globală. Eu nu știu dacă uh, ne putem ocupa suficient în textul nostru de acest lucru. Dar putem oare să avem o evaluare a Uniunii Europene și a instituțiilor, adică să ne dăm seama dacă avem o guvernanță bună la nivel european, lăsând la o parte nivelul global? De, se dezbate foarte mult la ora actuală și mai ales se dezbate în legătură cu Grecia – Sper să uh, vă dați seama că nu e doar problema Greciei, că sunt multe alte țări într-o situație similară. Și a cui e vina? E vina Consiliului, a Comisiei, a Băncii Centrale? S-au luat niște decizii care au dus la această situație? S-a ajuns ca Grecia să fie într-o situație atât de gravă și deși este în zona euro și alte state care nu sunt în zona euro să nu o duc atât de rău? A, Grecia a fost împinsă în ghearele femeii. A fost oare acest lucru făcut cu intenție? A fost parte din plan? Sigur că situația Greciei are specificul ei, dar cred că, ă, în general, factorii care se aplică la guvernanță se aplică mutatis mutandis și la situația din alte țări. Și cred că, în general, problema este una mult mai extinsă nu cred că trebuie să arătăm cu degetul Grecia de parcă ar fi diferită de factorii din alte țări. Haideți să evaluăm această situație din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ca model de guvernanță și să vedem cum a influențat ea aspectele financiare și care este impactul și asupra euro. De ce am fost atât de orbi? De ce nu am avut mecanisme de alertă precoce care să ne prevină de apropierea crizei? De ce să ajungem să batem la ușa femeiului? Deci, eu zic da, trebuie să discutăm guvernanța globală, dar cred că trebuie să discutăm și guvernanța europeană ca model. Încă două lor de cuvânt și apoi voi vom da raportoarei cuvântul ca să tragă concluziile. Danuta Hubner. Uh, Mulțumesc foarte mult. M-am uh, gândit uh, la motivul pentru care îmi place atât de mult acest raport și concluzia este că include elementele majore care mi se par mie esențiale pentru economia post-criză. Această nouă normalitate uh, trebuie să se bazeze pe obiectivele pe care dorim să le atingem. Aș vrea să evidențiez mai multe lucruri. În primul rând, nu știm foarte multe despre contururile acestei noi normalități Uh, capitalurile vor fi mai scumpe pe viitor, de asemenea Statele Unite vor trebui să se transforme într-o economie a economisirii și China într-o economie a consumatorilor. Întrebarea mea este care va fi locul Uniunii Europene uh, pe acest eșichier va, vom asista la un dezechilibru, la un nou echilibru și care va fi rezultatul politicilor și strategiei noastre. Cred că nu doar Statele Unite au beneficiat de prețurile scăzute ale produselor din China, ci și Uniunea Europeană s-a bucurat de importurile de produse ieftine din China și perioada aceasta se apropie de sfârșit. Deci trebuie să vedem cum anume poziționăm Europa și care sunt uh, uh, măsurile pe care trebuie să le ia Europa pentru a-și avea locul în uh, structurile care se conturează. Al doilea aspect această normalitate post-criză nu va apărea peste noapte și nu vom putea adopta toate reformele necesare dintr-o dată. Provocarea va fi să menținem ritmul, un progres constant la nivel european și internațional pentru a îmbunătăți reglementările și pentru a evita comportamentele autodestructive cum uh, este protecționismul uh, care vizează exteriorul. Există riscul de a renunța la reforme și de a ne proteja propriile interese și cred că riscul acesta va exista atât timp cât deficitele și datoriile ne vor limita capacitatea de a crește. Cred că datoria noastră este uh, așadar de a promova un sistem global care să recompenseze um, strategiile uh, deschise și economia ar trebui să fie adaptată la noile sisteme și uh, sistemul uh, comercial trebuie să supraviețuiască prin aceste reforme. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este nevoia de a avea un sistem global funcțional. Un sistem care să funcționeze pe termen lung, însă nu doar temporar. Să funcționeze ani la rând. Și, din punctul meu de vedere, pentru aceasta, reformele trebuie să fie de așa natură încât să întrunească consensul majorității diversității actorilor de pe piețele globale și includ aici, bineînțeles, și țările cele mai sărace, pentru că experiența arată că atunci când nu se protejează interesele cuiva sau nu se ține măcar cont de interesele cuiva, atunci sistemul global este uh, pus uh, în pericol de cei care nu își uh, găsesc uh, interesele în acel sistem. În sfârșit, cum va arăta noul sistem financiar? Este o întrebare care rămâne deschisă deocamdată, însă dacă ar fi să identific astăzi criteriile și trăsăturile principale ale acestui nou sistem, Acum, când cunoaștem uh, pericolele care apar în uh, cazul uh, crizelor, cred că trăsătura principală ar fi să fie capacitatea sistemului de a avea o contribuție fundamentală la, creștere, la creșterea globală, de asemenea capacitatea sa de a furniza vehicole pentru economii și pentru finanțarea creșterii economice. De asemenea, instrumente pentru a direcționa capitalul în cele mai bune direcții. Ar trebui să vizăm un mai bun echilibru între aversiunea la risc și foamea de creștere, aviditatea de creștere, care vor rămâne. Cred că acesta este obiectivul pe care trebuie să-l visăm, vizăm cu reformele actuale. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint, spune domnul Godmanis. Voi sublinia, dacă îmi permiteți, câteva aspecte. În primul rând, uh, referitoare la raport. Am înțeles că una dintre concluziile care răiesc din acest uh, raport este că paradisurile fiscale nu au, fost, nu au reprezentat o origine a acestei crize. Însă, când vorbim despre asta și am auzit tot mai multe despre speculă și cineva încearcă să vorbească despre creșterea datoriilor suverane și a ratei dobânzii, atunci trebuie să ne gândim că fondurile au participat la acest lucru, pentru că fondurile speculative sunt înregistrate în paradisurile fiscale și dacă cineva spune că paradisurile fiscale nu joacă un rol important în contextul crizei, acest lucru nu este adevărat pentru că de asta sunt paradisuri fiscale și există diferite tipuri de fonduri, iar chestiunea reglementării uh, nu este pusă aici în discuție și nu este pusă sub semnul întrebării. Pe de o parte, sigur, nu reprezintă originea, însă de unde a fost uh, începută operațiunea este important. Sigur, noi suntem liberali și nu suntem împotriva pieței și aceasta este piața. Um, Însă, pe de altă parte, problema este că 75% din fonduri sunt în afara controlului nostru. În al doilea rând, s-a spus un lucru important aici, referitor la posibilitatea pentru companiile străine, fie că sunt uh, de asigurări, fie că nu, fie că lucrează în Europa și nu sunt, sau sunt puțin reglementate de autorități europene, și s-a întâmplat, așa cum uh, a fost menționat în acest raport, de exemplu, exemplul AIG. Asemenea lucruri nu mai sunt posibile. În al treilea rând, aș dori să existe niște idei pozitive în acest raport, pentru că există un element pozitiv. Nu mai avem Lehman Brothers, nu mai avem un asemenea caz în Europa. În uh, ședința Consiliului la sfârșitul lui 2008 s-a făcut o sugestie foarte importantă vorbim despre probleme. Mulți contribuabili, banii acestora au fost uh, investiți în această direcție, începând cu Germania, Letonia, Irlanda. Nu voi menționa Regatul Unit, Olanda aici, însă trebuie să înțelegem că ceea ce s-a în, ce s-ar întâmpla în cazul în care aceste bănci sistemice nu ar fi salvate, și eu cred în situații mai rele, s-ar ajunge la o situație mai dificilă și acesta este un parametru de guvernanță globală la nivel de Europa. Și punctul 4. În mod logic, ne întrebăm ce să facem mai departe. Trebuie să spun un lucru. Am fost câteva săptămâni în state și am încercat să adun informații de la fața locului. Domnul Paulson a publicat o carte Um, pe această temă și modul de depășire al crizei și a numit niște cifre importante. 55 de milioane de cazuri de credite ipotecare au existat în Statele Unite, iar banii investiți au fost de 3 trilioane și s-au pierdut alte 7 milioane. Întrebarea este, unde s-au dus acești bani și ce s-a întâmplat cu banii din afacerile imobiliare. Aceștia nici măcar nu au fost abordați în studiul respectiv. Și, în sfârșit, sunt destul de sigur că această criză a fost importată către Europa. Și dacă este să privim cu atenție, noi nu ne-am apărat în ceea ce privește importul de criză și rezultatul a fost unul rău. Dacă este să privim bilanțul uh, americanilor, ei au reușit să gestioneze lucrurile. Cartea scrisă despre cazul Lehman Brothers din Statele Unite prezintă faptul că în primul caz, când prețurile la ipoteci au început să crească, prima reacție a fost ca creditele proaste să fie împinse către Europa și s-a reușit acest lucru. Acum, dacă este să privim asupra Statelor Unite, putem observa că se dau credite pentru noi activități, iar în Europa noi ne punem o singură întrebare. Care este răspunsul adevărat? Câte bănci, câte au fost implicate, care sunt uh, cifrele de pe bilanț? și vom ajunge la situații mai dificile. Întrebarea cum să ieșim din această situație, asta, la acesta vom răspunde diferit. Însă un lucru este clar. Noi nu ne-am protejat în ceea ce privește importarea unei crize din diferite motive pe care nu le mai menționez acum. Vă mulțumesc. Ok, dacă dorești să iei cuvântul în final. Been very encouraging that having spent quite a lot of time. Mulțumesc. Am uh, petrecut mult timp realizând acest raport și m-ați încurajat destul de mult. Mulțumesc că l-ați citit. Uh, au existat observații amabile din partea dumneavoastră. Doresc să abordez câteva din lucrurile care au fost menționate. Cred că este important ca un document ca acesta să uh, reprezinte un punct de controversă. Nu mă așteptam ca toată lumea să fie de acord cu toate aspectele prezentate, pentru că reprezentanți ai grupului meu parlamentar cu siguranță nu sunt de acord cu toate aspectele. Controversa, în particular, se referă la documentul femeii și am o mare respect pentru Olivia Blanchard și nu am impresia că raportul trebuie dat la o parte, pur și simplu. Uh, și nu trebuie privit ca, pe un, ca un document personal. Uh, rata inflației, aceasta a reprezentat un mare discord de o, o uh, mare perioadă de timp și trebuie să ținem cont de ultimele modifi- de modificările lumii în ultimele două decenii. De aceea ar trebui să avem o analiză a nivelului Poate că jumătate de procent ar face diferența sau nu în economia mondială atunci când vorbim de un context de criză. Nu știu, dar este nevoie de dezbatere, de analiză în acest sens. Cred că ar fi un lucru sănătos. Aș dori să uh, analizăm acest document mai îndeaproape. Nu sunt neapărat de acord cu el, dar cred că este o dezbatere importantă pe care să o avem. În ceea ce privește PIB-ul și um, criteriile de la Maastricht în ceea ce privește plafonul de îndatorare și acesta este un lucru controversat. Um, ca membru al uh, zonei non-euro, cred că este corect să se facă așa, însă um, nu știu cât este de bine să se introducă un asemenea plafon, poate că trebuie să intrăm mai în detaliu, să fim mai sofisticați, și poate că ar trebui să ne orientăm în funcție de nevoile fiecărui stat membru. Um, Poate că ar fi trebuit să uh, fim mai atenți, nu sunt pentru uh, stabilirea unui plafon pentru fiecare stat membru, însă poate ar trebui să analizăm și alternativele și dacă se dovedește că cele de până acum sunt potrivite pentru toată lumea, poate ar trebui să fim suficient de deschiși astfel încât să uh, oferim posibilitatea experților să vină cu propuneri. Pervanș, Sven și ceilalți, uh, acestora doresc să le spun că probabil nu vom fi niciodată de acord uh, vis-a-vis uh, -vis de subiectul paradisurilor fiscale. Am avut multe dezbateri pe această temă între noi. Um, țara de unde provin eu, um, Regatul Unit și uh, Statele Unite se tem de aceste paradisuri fiscale. Uh, corporatiștii folosesc aceste uh, paradisuri fiscale pentru interesele lor și de aceea eu cred că uh, trebuie să avem o uh, taxare generală pentru uh, tranzacțiile individuale și pentru cele corporatiste. Pentru că dacă ascunzi anumite tranzacții, cred că aceasta este o infracțiune, pentru că altfel nu ai face-o. Vehiculele speciale uh, joacă un rol în acest sens. Abia aștept să văd cum se vor desfășura uh, discuțiile pe această temă și în Comisia Econ și abia aștept să le purtăm. Însă vreau să ne uităm la piețele care sunt bine reglementate, pentru că sunt piețe bine reglementate și dacă cineva susține că cei care uh, dețin paradisuri fiscale nu au reglementat bine lucrurile, greșește. În ceea ce privește domeniul de aplicare al acestui uh, raport. Sunt de acord că șapte pagini este o sarcină dificilă. Au existat multe rapoarte care au discutat aspectele sociale în acest context, de aceea m-am gândit că este bine să mă concentrez asupra sectorului financiar și asupra cauzelor crizei. Însă recunosc că există anumite deficiențe, chiar semnificative, însă, dat fiind timpul și toate celelalte condiții, m-am concentrat asupra acestor aspecte. Sper că a fost o lectură interesantă pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru comentariile amabile. Mulțumesc ei, mulțumesc colegilor. Aici se încheie sesiunea de dimineață. Vreau să vă amintesc că după amiază vom începe la 3 și că vom uh, asista la o prezentare a unor studii de către Copenhagen uh, Economics, este vorba de evaluarea impactului exercitat asupra costurilor de lipsa de acțiune și coordonarea insuficientă. Sper să veniți cu toții. Mulțumesc!